Okay, colleagues and others present, I suggest we start. We're not very... Uh... Haideți să începem. Nu suntem mulți astăzi. Dar sigur, uh, calitatea e importantă, nu cantitatea. Eu vreau bun venit astăzi printre noi domnului Goetz, care va veni să prezinte raportul anual al uh, EMCDDA. Cred că aveți cu toții textul în față. Raportul 2013. Mai sunt notate acolo câteva instrumente online, interactive, foarte utile, care prezintă riscuri legate de cannabis uh, utilizat, substanțe noi, psihoactive, situații de urgență legate de cocaină, hepatită C și situația detaliată pe state membre. Așadar, domnule Găț, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați membrii, domnilor și domnilor, e o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vă prezint situația 2013 în Europa. Mă bucur că în acest an vă putem prezenta analiza noastră cu șase luni mai devreme decât în trecut. Un element important pentru a ține pasul cu evoluțiile din acest uh, domeniu. Avem, de fapt, un, rap- un pachet foarte integrat al uh, acestui raport venind de la întâmpinarea așteptărilor și nevoilor și în special a celor care lucrează în, în uh, procesul de legiferare. Vedeți elementele online de care v-am povestit, care o dau acum informațiile de care aveți nevoie. Un element central al uh, acestui pachet este raportul pe care îl aveți în față, care face un rezumat al modificărilor care au apărut în uh, situația europeană și care este răspunsul Europei? Pentru început, câteva cuvinte despre heroină și opiacee. Uitându-ne la situația la nivel european, se vede că pentru multe droguri care au definit uh, situația în, urmă, în ultimele decale, uh, decenii, scuze, situația e stabilă. Heroina, care a fost centrală în problematica europeană, pierde din teren. Aceste evoluții au avut loc, date fiind niște sporiri dramatice în uh, existența, apariția tratamentului, a uh, serviciilor de reducere a consumului și de activități de reducere a uh, ofertei, unde au fost atacate principalele rute înspre Europa. Însă cât privește mortalitatea, în continuare aceste substanțe sunt cele mai des întâlnite drept cauze. Și aici există o serie de indicatori însă care prevăd un declin. De exemplu, vedem că se injectează mai puțin eroină, heroină, scade numărul morților prin supradoză, și scade numărul de capturi și cantitatea capturată. Pe de altă parte însă, au sporit, a sporit numărul de clienți în tratament Există 700.000 de tratamente de substituenți oferite în Europa, ceea ce e o parte semnificativă din cele 1.200.000 de tratamente oferite. Metadona rămâne substituentul principal în tratament. Se folosește și ibuprofenofil ca substituent, iar pentru a crea o perspectivă, peste 50% din utilizatorii de heroină din Europa se află într-un fel sau altul într-o formă de terapie cu substituenți. Ceea ce e avantajos nu doar pentru sănătatea lor, ci soluționează o mare parte a cererii care scade. Deci investiția în uh, tratament, în prevenire, în reducerea urmărilor, se pare că Europa a făcut astfel un progres real cât privește și riscul infecțiilor cu HIV. Pe termen lung, Europa înregistrează o scădere continuă a acestor infecții, încă din 2004 încoace. Însă în 2011 tendința a fost uh, întreruptă, crescând numărul de infecții HIV, mai ales din cauza situației din România și Grecia. Un alt domeniu epidemia ascunsă de hepatită C la droguri injectabile, unde de multe ori cei care suferă de această boală nu știu și nu știu că sunt bolnavi și nu, nu se tratează, efectele fiind dezastroase. Se estimează între 18 și 80% dintre cei care folosesc droguri injectabile că suferă de această boală. Și aici există din nou tratamente și sunt tot mai răspândite și asta e foarte bine. Acum, în ceea ce privește cannabisul, cel mai uh, folosit drog în Europa, poate și cel mai controversat. Aici au avut loc câteva modificări majore cât privește furnizarea, oferta. Au apărut evoluții noi la drogurile sintetice. Producătorii încearcă să producă drogurile cât mai aproape de piață. Cannabisul apare în forma de marihuana și hashish și uh, marihuana e din ce în ce mai ușor de găsit și pentru prima dată din 2010 încoace a fost capturată mai multă plantă curată decât rășină. Deci e vorba de producție domestic în cele mai variate forme, de la o simplă uh, plantă pe balcon până la creștere pe uh, scară largă. Și aici există criminalitate organizată, poten- grupuri potențial violente, asociere cu alte formuri, forme de trafic. Cât privește utilizarea, e cel mai uh, utilizat drog ilicit, 77 de milioane de europeni au folosit acest tip de drog la un moment dat în viața lor. 15,4 milioane de tineri au utilizat în anul care a trecut. Tineri înseamnă între 15 și 34. Din utilizatori, 80% sunt bărbați tineri. Mulți merg acum la tratament din cauza consumului de cannabis e dintre cei care vin pentru prima dată la tratament, cannabisul e una din cele mai frecvente motive, unul dintre cele mai frecvente motive. Situația la nivel european e mai dinamică, acum mai complexă și mai provocatoare. Un element definitoriu, când vorbim de droguri, este totuși utilizarea de diferite droguri. Astăzi nu ne mai putem uh, concentra pe un singur drog, o singură substanță, în special când vorbim de droguri sintetice și stimulanți, unde se schimbă de la prafuri la pastile în funcție de ce se găsește, ce preț există și care e calitatea uh, respectivă. Există în continuare cocaina, care e folosită aproximativ 2,5 milioane de tineri adulți ecstasy 1,8 milioane și amfetamine 1,7 milioane în ultimul an între tineri adulți. Cel mai popular stimulant variază de la o țară la alta. În nordul Europei mai multe amfetamine, în sud mai mult cocaină. Vârful consumului de cocaină în Europa a fost în 2008 și de atunci scade ușor. Acest lucru a fost documentat în câteva țări, în special Spania și Regatul Unit, unde e folosit mai mult, dar în țări acest, această tendință a fost înregistrată în special în țări unde se consuma mult în uh, Spania și Regatul Unit. Cât privește piețele, tot așa, tendința scade din 2008 încoace, iar cantitățile capturate scad încă din 2006 și s-au înjumătățit între timp. Utilizarea de amfetamine rămâne, pare să stabilă în acești ani și același lucru e valabil și pentru capturi. Însă, ce e îngrijorător e în cazul metamfetaminelor, drog care e asociat cu mai multe probleme și care în mod tradițional a fost folosit doar limitat în Europa, în Cehia și Slovacia. Și aici se găsesc relativ uh, rar comparat cu alte droguri, dar se știe că amfetaminele au acest uh, potențial de a avea un uh, impact major asupra sănătății publice. Dacă ne uităm la evoluțiile pieței în general pentru stimulente, a crescut producția sinteticelor și autoritățile au și atacat mai mult um, precursorii, ceea ce a dus la un uh, succes. Însă e un fel de joc de cele și pisica, pentru că se folosesc tot mai mulți precursori și preprecursori pentru a evita legislația în domeniu. Un alt bun exemplu se vede în domeniul ecstasy, de exemplu, unde capturile de tablete a tot scăzut în Europa pentru că au fost uh, și aici atacați precursorii, ceea ce însă a avut ca efect ulterior faptul că revin uh, aceste tablete cu conținut mai puternic și s-au găsit metode alternative de a sintetiza precursorii. <clears throat> Rămâne de văzut dacă și consumul va crește în rândul tinerilor și ajung astfel la una din cele mai importante evoluții și un element care cred că ar trebui să îngrijoreze. E vorba de noile substanțe psihoactive care apar. Acestea apar câteodată pe piața ilegală, dar câteodată ca presupuse alternative legale la drogurile controlate. Sunt vândute și consumate deși știm foarte puțin despre pericolele pe care le prezintă. Numai anul trecut am primit rapoarte cu privire la 73 de substanțe noi, într-un total de 200 și ceva de substanțe pe care le avem în sistemul nostru. Iar ca nouă evoluție, tot mai multe astfel de substanțe sunt din uh, zone chimice tot mai obscure și mai puțin cunoscute. În ultimii ani au apărut noi canabinoizi sintetici folosiți, vânduți ca uh, alternative și alte droguri stimulante. În ultimele 8 luni, de exemplu, am făcut evaluări pe două substanțe, un drog vândut pe piața ilegală drept amfetamină și 5 IT, un complex chimic vândut ca așa numită substanță legală. Au fost înregistrate peste 40 de morți în rândul tinerilor doar cu aceste două substanțe, ceea ce ne arată problemele de sănătate publică cu care ne confruntăm. Din păcate, tinerii sunt cobaii acestor substanțe chimice necunoscute care apar din ce în ce mai des în Europa. Today's Countries have experimented with a range of control. Statele membre încearcă tot felul de măsuri de control diferite. Principalele trei abordări au fost să extindă legislația existentă, să uh, apară legislație nouă pentru substanțe psihoactive sau alte sisteme de control, de exemplu medicamente și legislație pentru siguranța consumatorilor. În acest domeniu avem nevoie de măsuri de prevenire evaluarea riscului și trebuie să îmbunătățim viteza de reacție și de identificare și de răspuns la astfel de produse periculoase. Trebuie să facem mai mult. Comisia pregătește în momentul de față legislație pentru a întări acest mecanism, iar în încheiere dați-mi voie să spun, să povestesc despre cadrul acestei strategii europene noi, care se confruntă, iată, cu un peisaj nou, bazat pe globalizare și tehnologie. Mai mult decât atât, utilizatorii rămân și problemele rămân și trebuie să ne concentrăm eforturile de intervenție pe acești utilizatori. Cred că putem fi optimiști. Politicile europene par să dea rezultate, însă e un optimism rezervat, pentru că deși am uh, obținut multe, probleme apar mereu și nu sunt încă soluționate, deci nu putem să ne complacem în această situație. Sunt uh, vremuri dificile pentru toate țările, știm acest lucru. În ultimul rând, cred că această analiză din raportul pe 2013 arată că putem și trebuie să punem la oaltă experiențele noastre, pentru că numai prin cooperare și acțiuni coordonate avem o șansă să fim eficienți. Vă mulțumesc pentru atenție și aș mai adăuga doar că veți primi luna viitoare raportul nostru de activitate privire la 2012 Raportul e pe cale să fie adoptat și îl veți primi până cel târziu pe 15 iunie. Dacă doriți să vin să vi-l prezint, vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Trei cereri de luarea cuvântului. Voi spune și eu ceva. Doamna Ramiro Lopez, doamna Sipol, vă rog. Gracias, Presidenta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, directorului Observatorului European pentru Droguri pentru prezența astăzi alături de noi. Vă mulțumesc pentru prezentare. Raportul a venit mult mai repede și a fost mult mai actualizat față de rapoartele anterioare, care nu păreau a fi actualizate, pe când cel pe care ni l-ați prezentat acum este actualizat și asta ne va ajuta foarte mult în activitate. Problema drogurilor în societatea noastră e o chestiune care ține de sănătatea publică, ține de sănătatea cetățenilor și de la asta vreau să pornesc prin urmare, ar fi interesant ca tot ceea ce ține de traficul ilicit, de traficul de ființe umane și așa mai departe, Cred că ar trebui să ignorați acest subiect, fiindcă în observatorul dumneavoastră ar fi bine să vă axați pe sănătatea cetățenilor europeni. Și asta ne-ar permite sau v-ar permite să aveți o activitate mai uh, concentrată. Cum să abordăm chestiunea uh, sănătății cetățenilor europeni? Cine sunt cei care au de suferit cel mai mult de pe urma acestui fenomen? care sunt măsurile cele mai eficiente și așa mai departe. În ultimii ani, am făcut legătura dintre traficanți și consumatori și am prezentat lucrurile în același timp. Dar, după părerea mea, observatorul ar trebui să se concentreze pe efectele negative ale consumului de droguri asupra cetățenilor europeni și sănătăților. Din această perspectivă aș avea o întrebare. Persoanele care dobândesc aceste dependențe Există un program care evaluează această situație la nivel european? Știm care sunt țările care au programele de reducere cele mai eficiente? Care este impactul la nivelul populației? Care este impactul utilizării drogurilor celor mai dure, heroina sau produsele de substituție față de drogurile mai puțin puternice, să zicem? Subiectul este unul interesant în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea. În raport se spune că există o scădere față de anii anteriori. Cunoaștem motivul pentru care s-a înregistrat această scădere? Poate e vorba de scăderea consumului de heroină, de exemplu, Există o legătură între programele de reducere a efectelor negative și această reducere de care ne-ați spus? Ar fi o veste bună. De asemenea, în ceea ce privește noile substanțe, În mass media, în ultimul timp, am constatat că producătorii de droguri nu fac altceva decât să se adapteze situațiilor de pe piață și de câte ori constată un um, vid de prezență, se ocupă de situație. Dacă există, de exemplu, substanțe care nu sunt menționate pe lista substanțelor traficate, îl folosesc pe, o folosesc pe aceea. Pentru că trebuie să Eh, se aștepte un an până când noi substanțe sunt adăugate pe listă. Și știți că într-o zi, două, se eh, poate descoperi o nouă moleculă sau poate un nou produs eh, care să fie folosit și de ce să nu poată fi adăugat și pe listă așa de repede. Dacă trebuie să așteptăm un an, iată, vorbim de foarte mult timp și aș zice că e o abordare contraproductivă. Mulțumesc! Mulțumesc. Cer scuze că n-am putut urmări prezentarea, cer scuze. Să am două întrebări concrete. Ele au jucat un rol important și în trecut și revin în aceste zile în mass media. E vorba, e vorba de problema înlăcuirii drogurilor cu cele sintetice, cu substanțe sintetice. Prima întrebare este, putem face o declarație la modul general aceste droguri sintetice ca efect direct, dar și ca problema dependenței ulterioare sunt mai puternice decât drogurile naturale sau există diferențe? Și o a doua întrebare, la ce trebuie să ne așteptăm? Credeți că aceste droguri um, artificiale vor înlocui cele naturale sau vor crea o a doua piață, una paralelă, astfel încât în, per total vom avea un număr mai mare de consumatori. Și a treia întrebare, prin producerea sintetică a drogurilor, din ce în ce mai mult se vor schimba și structurile de producție și distribuție și în ce măsură lucrați cu autoritățile de aplicare a legii pentru că înțeleg că apar structuri diferite care tratează aceste droguri. Mulțumesc. Thank you very much. The... Doamna Morvai, mulțumesc. Una dintre cele mai mari provocări și interesante aspecte din punct de vedere politic se găsește la pagina 12, 12 cannabis, care este drogul care uh, este diferențiat în diferite țări. Există țări care fac o diferențiere între cannabis și alte substanțe în practicile lor de control a drogurilor. Conform practicii actuale, uh, conform studiilor și cercetărilor care există, ce părere aveți? Se justifică această diferențiere? Există două atitudini diferite față de utilizarea de cannabis. Una este atitudinea liberală, conform căreia e ok să folosești cannabisul, nu este sănătos pentru sănătate, nu dă dependență și statul n-ar avea niciun uh, interes legitim și niciun drept să intervină în utilizarea de cannabis. Noi în Ungaria există uh, persoane publice, scriitori, politicieni, uh, persoane care sunt respectate și urmărite de adolescenți și de tineri care promovează utilizarea de cannabis ca semn de libertate, de eliberare. Pe de altă parte, la pagina 54, raportul vorbește despre tratamentul uh, pentru cannabis, abordări multiple. Acesta este titlul capitolului în care se analizează tratamente medicale pe, disponibile pentru utilizatorii de cannabis. Și asta e un lucru nou pentru mulți, inclusiv pentru tineri tinerii din țara mea care ar zice, dar despre ce vorbiți? cum să dați tratamente medicale pentru utilizatorii de cannabis. De ce ar fi nevoie de așa ceva? Cannabisul este o substanță relaxantă, naturală, este un drog ușor. Ce fel de probleme medicale poate să cauzeze ca să fie nevoie de tratament? Și de ce uh, ar fi nevoie de tratamentul medical? Care este situația în cercetare în momentul de față? Ce știm despre cannabis, efectele cannabisului și uh, mai ales la nivelul sănătății fizice și psihice și care sunt uh, diferențele de atitudine între aceste droguri grele sau droguri ușoare? Sunt ele justificate? Dar nu pe baza ideologiei, ci conform uh, rezultatelor concrete ale activității de cercetare. Mulțumesc! Dacă îmi dați voie, dacă nu mai vrea nimeni să intervină, o să pun eu ultima întrebare. M-am gândit la întrebarea asta, dar acum, după ce am ascultat-o pe doamna Morvai, simt și mai mult nevoia să o pun. Una dintre țările care are politici diferite în ceea ce privește anumite tipuri de utilizare de cannabis este um, țara din care vin, țările de jos, și lucrurile nu stau chiar așa cum le-ați descris dumneavoastră, sunt puțin mai complexe. De curând, uh, politicile au devenit puțin mai stricte și la noi, în ceea ce privește acele coffee shop-uri, și uh, rezultatele, cel puțin pe termen scurt, sunt destul de dezastruoase controlul a scăzut, uh, abuzul de droguri a crescut foarte mult, uh, drogurile au ajuns să, uh, să fie mm, oferite de infractor și guvernul a conchis că nu e o situație prea bună. Aș avea două întrebări. Aud despre un nou drog oribil care se folosește mai ales în Grecia și care pare să aibă legătură cu uh, situația aceasta de criză pe care o traversează și sărăcia în care se regăsesc. Mă gândesc că n-ați inclus asta în raport, fiindcă e o apariție, o situație destul de nou apărută. Și apoi, ca o continuare a celor spuse de doamna Romero, um, aveți raportul anual pe care îl pregătiți și noi venim cu întrebări anuale, dar aș vrea să știu dacă măsurați rezultatele um, efectelor diferitelor politici, care este impactul acestora la nivelul țărilor, populațiilor, diferitelor categorii de droguri, fiindcă e clar că abuzul de droguri e ceva îngrozitor, dar trebuie să convenim asupra celor mai eficiente politici ce trebuie aplicate. Dacă nu mai este nimeni cu vreo întrebare, uh, îi dăm cuvântul domnului Goethe să răspundă la întrebările de până acum. For these questions, I think they are quite interesting. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Cred că sunt foarte interesante. Am uh, să încerc să mă încadrez în timp, nu am să intru în atâtea detalii. Dați-mi voi să încep de la început cu întrebarea doamnei Romero Lopez. Vorbați uh, de faptul că problemele toxicomaniei sunt în principal probleme ce țin de sănătate. Și dacă priviți cum este organizată activitatea de combatere a toxicomaniei în statele membre. Aceasta s-a deplasat în ultimii ani din um, aplicarea legii înspre sectorul sănătății. Trebuie însă să privim ambele fețe ale monedei și mandatul nostru acoperă toate părțile, toate aspectele toxicomaniei. Iată de ce ne ocupăm și de aplicarea legii. La ora actuală elaborăm niște indicatori pentru a putea elabora standarde de raportare mai bună în ceea ce privește consumul. Dacă intrăm însă în organizarea agenției, cred că 80% din personal lucrează pe partea de sănătate. Deci ne aliniem la acel echilibru de care vorbeați măsurile de diminuare a riscurilor, a daunelor, da. Aici uh, fac o legătură și cu întrebarea doamnei Entfeld. Nu avem niciun mandat pentru a evalua politicile naționale. În 2006 s-a făcut o reformare a regulamentului nostru. Acest nou regulament a intrat în vigoare în 2007 Mandat, Parlamentul ar fi dorit să ne dea un mandat pentru evaluarea politicilor existente, însă statele membre nu doreau acest lucru. Iată de ce mandatul nostru se sfârșește uh, și nu merge dincolo de instrumentele pe care trebuie să le elaboreze statele membre. Un element important al activității noastre îl reprezintă comunicarea și diseminarea. Iată de ce recurgem adesea la internet. Avem pe pagina noastră de internet un portal de bune practici. Puteți vedea care sunt uh, practicile care și-au confirmat valoarea sau din potrivă infirmat-o. Încercăm să venim în uh, ajutorul țărilor care încearcă să schimbe abordarea. Putem oferi și informații adaptate utilizatorului uh, Există multe metode la care putem recurge, însă abordarea depinde de situația specifică a fiecărei țări. Avem rezumate de țară pe pagina noastră de internet și în acest raport puteți vedea o parte din uh, aceste elemente. Nu pot să vă spun însă acum ce țară se, descurge, se descurcă mai bine în combaterea efectelor negative ale consumului de cannabis sau așa mai departe. Supradoza da, um, prevenirea și diminuarea supradozei, de ce e atât de importantă? E o măsură de prevenire, inclusiv voi tratamentul de înlocuire, care a dat rezultate încurajatoare. Însă, în Europa, se înregistrează tot mai mult utilizarea, folosirea naloxonului Când un toxicoman ajunge la spital, acesta, acestuia îi se administrează naloxon și am constatat acum că există, dacă există utilizatori de heroină într-un context familiar sau un context specific, anumite țări au început să ofere uh, membrilor familiei sau prietenilor doze de naloxon pe care le pot administra apoi toxicomanul în cazul unei supradoze. Un alt uh, aspect problematic îl reprezintă atunci când cineva își termină sentința și părăsește penitenciarul, dacă cineva începe să consume heroină în cadrul penitenciarului sau acele persoane care um, nu au folosit heroină multă vreme răspund într-un mod neobișnuit um, poate aceleași doze administrate anterior. Trebuie așadar să monitorizăm îndeaproape și aceste cazuri. Diminuarea cazurilor de supradoză ține în deosebi de măsurile de prevenire. Substanțele noi care apar, vorbeați de moleculele care pot fi identificate și apoi puse pe o listă. Da, mi-ar plăcea ca lucrurile să, să, să stea așa, dar nu e așa de simplu. Există o nouă moleculă care, apeață, care apare pe piață. Știm despre aceste molecule. Adesea ele sunt substanțe legale, deci nu sunt interzise. Există noi molecule care apar, considerate substanțe legale. Noi însă nu deținem uh, laboratoare și cred că e o problemă a agenției noastre, deci nu putem desfășura analize. Și sper că puteți ține cont de acest aspect când veți discuta în viitor despre sistemul nostru de avertizare timpurie și de analiză a substanțelor psihotropice. Întotdeauna trebuie să recurgem la ajutorul statelor membre și nu există în Europa un loc central unde să existe mostre de referință pentru toate substanțele existente deja. Situația e complicată. Nu putem spune pur și simplu a apărut o nouă moleculă, aceasta va fi interzisă. Adesea, aceste molecule sunt folosite în alte produse, de pildă medicamente, substanțe produse de curățat. Trebuie să ne consultăm cu agenția responsabilă de medicamente, de pildă. Odată ce știm că există un anumit risc asociat unei substanțe, primim împreună cu Europol sarcina de a desfășura evaluare de risc. Acest lucru se poate întinde pe durata câteva luni și în cazul două substanțe menționate avem 21 sau 25 de teste care trebuie desfășurate situația e, se desfășoară destul de anevoios, așadar, și e foarte greu să găsim un sistem care să meargă mai repede. În ceea ce privește întrebarea doamnei Sipul, pot continua în engleză? Nu putem uh, ști care este efectul drogurilor sintetice. Avem 5-6 grupuri de eh, substanțe sintetice, însă și în cadrul unui grup, o mică schimbare a moleculei poate provoca rezultate diferite. Vorbeam de 4MA, un tip de amfetamină. Nu avem încă garanții, dar suntem convinși că această substanță a fost produsă întâmplător. Aceasta a fost comercializată întotdeauna ca amfetamină, nu a fost comercializată ca altceva. Deci uh, au folosit un precursor, iar acest lucru a creat situația pentru apariția unei substanțe de care producătorii nu erau conștienți că era o substanță nouă. E foarte greu așadar să ne pronunțăm aici. Știm, bineînțeles, despre cannabinoide, am primit, am elaborat un raport anul trecut despre toate aceste substanțe care au un efect asemănător celui uh, pe care îl are cannabisul. Înlocuirea substanțelor cunoscute sau dacă devin din potrivă un element nou pe piață, cred că, după cum spuneam și mai devreme, în uh, sistemul anterior, uh, bazat pe cocaină, heroină și cannabis, situația e una stabilă, cu o ușoară tendință descendentă, o veste bună. În ceea ce privește noile substanțe, nu cred că înregistrează o creștere care să compenseze declinul înregistrat în cealaltă categorie. Cred că putem uh, spune cu siguranță că toxicomania nu devine o problemă de mai mare amploare în Europa, ci din potrivă controlăm mai bine, am putea spune că e o problemă dinamică care merge poate în noi direcții. Rutele de trafic care aceste rute ale traficului de droguri devin o problemă de natură globală. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri. Un partener de încredere este Europol, colaborăm și cu CEPOL, cu ONU, cu Organizația Vamală Internațională, colaborăm de aproape cu Statele Unite, cu Rusia, cu Australia, de pildă. Luați însă exemplul cannabinoidelor sintetice. Multe substanțe sunt produse în China sau India. Acesta intră în Europa, iar noi suntem o agenție mult prea mică pentru a monitoriza căile pe, prin care aceste substanțe ajung în Europa. Știm că aceste substanțe sunt adesea transportate împreună cu alte lucruri, pentru că ideea, obiectivul în cele din urmă este unul monetar. S-a vorbit de diferența dintre cannabis și alte substanțe și diferența dintre uh, Uh, drogurile soft și hard. Noi nu folosim această deosebire. Suntem convinși că substanțele sunt, uh, trebuie privite mai degrabă din punctul de vedere al tiparului de consum. În anumite țări, cannabisul e privit ca un drog mai lejer, un drog soft, dar există în alte țări mulți consumatori de cannabis care prezintă probleme de natură psihică și sunt dependenți de această substanță din punct de vedere psihologic. Iată de ce um, aplicăm un tratament acestor persoane. E vorba de 3 milioane de persoane care ne îngrijorează. După cum vă spuneam, 77 de milioane au folosit cannabis, cel puțin o dată în viață, 85 de milioane au folosit, au consumat o substanță dintre acestea. După ce trec de 30 de ani, această experiență din timp Uite, această experiență devine o experiență din tinerețe, însă pentru alte persoane această experiență a consumului se transformă într-o dependență. Nu există abordări chiar atât de diferite în Europa. În cele din urmă, când vine vorba de traficul de droguri, nicio țară nu e liberală. Cannabisul e o substanță interzisă în toate statele membre. Deosebiri apar atunci când poliția răspunde sau nu la dozele inferioare, însă țara care direcționează cel mai bine consumatorii înspre sistemul de sănătate este Portugalia. Dacă cineva prins cu Uh, narcotice asupra sa, respectiva persoană, indiferent de doză, este trimisă către un centru de sănătate, uh, probabil se administrează un tratament și dacă nu se reușește, nu se rezolvă nimic la acest nivel, se trece la autoritățile de aplicare a legii. Nu există așadar deosebiri prea mari, însă se discută tot mai mult despre cannabis în ziua de azi, discuție mânată de vânturile ce vin din Statele Unite. Pe pagina noastră de internet puteți găsi mai multe informații. Avem 11 teme centrale pe care le-am subliniat pe lângă raportul publicat. Am publicat acolo, am comparat situația actuală uh, în ceea ce privește legislația europeană cu legislația existentă în Statele Unite și Uruguay. Și acolo se discută intens despre modificarea legilor, legislație în ceea ce privește cannabisul sau chiar legalizarea acestuia. Se poartă așadar discuții intense la ora actuală. Noi suntem un centru de monitorizare, nu avem, nu avem un aviz în acest sens, însă urmărim îndeaproape situația. And this was music in I'm already with you now. The situation in Greece... Privește, de exemplu, situația din Grecia cu metanfetamina numită SISA, am spus că avem doar o idee, nu valori clare. Metanfetaminele fac uh, aproximativ 10%. Deci din utilizatorii de amfetamine, 10% consumă metamfetamine. Și tradiția e în Cehia și Slovacia situația a apărut pe piață exact uh, acum 75 de ani, s-a împlinit săptămâna trecută, un medicament care atunci fusese administrat oamenilor pentru a-i face mai activi. Fusese administrat și soldaților pentru mai mult curaj Asta până în anii 70 în Germania, până în 88 în Germania de Est. Toate acestea fiind de fapt metamfetamine și cu numele de permitin, așa era vândut. Apărea în special în Republica Cehă, dar și în Slovacia. Fiind cea mai mare problemă și astăzi, acest pervitin, metamfetamină. E o substanță care nu te face doar mai uh, rapid, ci distruge personalitatea, atât fizică cât și psihic. Poate ați văzut la televizor emisiuni cu Statele Unite acolo, uh, pentru că se poate produce ușor, au apărut emisiuni la televizor E o mare problemă cu metamfetaminele în Asia, în Australia, în Statele Unite. E o evoluție nouă în uh, Europa, nu doar cu acest permitin, cu această pudră, ci de câteva vreme și în formă mai concentrată, numită crystal meth sau ice, în diferite denumiri. E mai concentrat, e sub formă de cristale și poate fi și fumat. Dacă e fumat, nu trece prin sistemul digestiv, și apare apare deci produs în Cehia, dar și în Scandinavia și în alte țări din Europa de vest, Germania printre altele, avem informații și despre Turcia, Grecia, Cipru și Ungaria. Știm că se produce în Cehia, în Scandinavia, în Letonia și Lituania și dincolo de Uniunea Europeană două substanțe, Iran și Africa de Sud, unde se produce foarte des. Suntem foarte alerți, nu sunt cantități mari, dar sunt în creștere și efectele sunt semnificative. Cred că ar fi mai bine să mă opresc, dar vă stau în continuare la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumim. Nu știu dacă mai există întrebări. Foarte pe scurt, vă rog. Avem ceva mai mult timp, ca de obicei, dar totuși e bine să fim conciși. Referindu-mă la cele spuse de domnul Goetz, credeți că este necesar să deschidem un centru de referință care să poată cataloga riscurile și apoi poate un sistem de alertă rapidă, pentru că nu avem așa ceva. Există centrul de supraveghere al drogurilor, care ar putea fi și un centru pentru evaluarea riscurilor, care ar putea transmite aceste uh, alerte. Domnul Gheț. Noi suntem o mică agenție europeană, nu avem un laborator, lucrăm în strânsă legătură cu anumite laboratoare și cu diferite centre criminalistice în măsura în care se poate. În situația actuală, legislația e pe cale să se schimbe. Comisia va veni în curând cu o propunere nouă, mai ales pentru acest mecanism de alertă rapidă. Cred că ar trebui să așteptăm această propunere a Comisiei. Știu că Comisia se gândește la aloca un rol și Centrului Comun de Cercetare. Ar putea fi una dintre variante, dar un răspuns direct, dacă tot mă întrebați, ar fi dacă am avea resurse suplimentare, aș fi foarte bucuros să facem și acest lucru, dar știți cum e astăzi, uh, nimeni nu dorește să înființeze agenții suplimentare sau să le sporească vreun buget. Comisia cred că e conștientă și poate ideea ar fi cu acest centru comun de cercetare. Mulțumesc! Bine, mulțumim mult! Asta încheie dezbaterea și ajungem la următorul punct. Okay, last point on the agenda is... Uh, Ultimul punct pe ordinea de zi guvernanța Schengen. Ieri a avut loc un dialog tripartit pe pachetul de uh, legiferare Schengen și acolo s-a ajuns la un acord cu privire la acel pachet. Iar în această dimineață ni s-a confirmat din Coreper că statele membre s-au pus de acord pe pachet așa cum a fost el negociat. Doamna raportor Renate Weber nu poate fi prezentă astăzi, din păcate, și m-a rugat să citesc o scurtă declarație care sună în felul următor. Mă bucur că, iată, ca urmare a negocierilor îndelungate cu Consiliul și Comisia și cu statele membre, am reușit vă rog ca discuția să aibă loc în afara sălii. Și iată, continuă declarația, avem reguli clare pentru aceste situații, pentru situațiile excepționale când trebuie reintroduse controlele la frontierele interne Schengen. Comisia și Parlamentul sunt implicate ori de câte ori astfel de situații critice apar, ceea ce a reprezentat baza abordării mele. Cred că libertatea de mișcare trebuie păstrată, este una din valorile principale ale Uniunii Europene, spune doamna Weber și îl voi invita pe domnul Coelio, care este raportorul mecanismului cooperare Schengen, îl invit deci să ia cuvântul și apoi dacă există întrebări sau comisia sau președinția Consiliului, vă mai pot informa că raportul doamnei Weber cu privire la modificarea codului frontierelor Schengen va ajunge în plenară Întâi voi prezenta procedura și apoi vom da cuvântul domnului Coelho. Deci acordul cu Consiliul va apărea ca amendament în plenară pentru a finaliza un acord în primă lectură, iar raportul domnului Coelho uh, cere anumiți pași în Comisia Libe, pentru că acordul uh, presupune și schimbarea bazei juridice și adoptarea se face pe articolul 70 din tratat, care în mod normal nu include Parlamentul, însă s-a convenit că vom fi consultați și de aceea va începe o procedură consultativă și vom, cere, vom primi din partea Consiliului o cerere pentru un aviz. Domnul Coelho va insista pe acest punct și eu voi prezenta situația amendamentului, Domnul Coelho și cine mai dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ajuns la un acord uh, cu președinția irlandeză, adică numele Consiliului. Ca să fiu sincer, nu am ajuns exact la ceea ce ne-am fi dorit, dar măcar a răspuns la principalele preocupări. În primul rând, consolidarea guvernanței Schengen, încheind un sistem prost gestionat și creând un mecanism cu adevărat european și consolidarea dreptului cetățenilor de a se deplasa liber în zona Schengen, în spațiul Schengen. Asta prevede explicit posibilitatea de a stabili dacă se efectuează controle ilegale la granițele interne prin posibilitatea de a face vizite inopinate. După apa, aproape patru ani de negocieri, după părerea mea, principalele rezultate ar fi consolidarea rolului Comisiei, care nu va mai avea rol de observator. În al doilea rând, și subliniez acest lucru, Parlamentul European va participa la procesul decizional, Parlamentul va fi consultat pe aceste propuneri și alte propuneri viitoare care vin de la Comisie privind uh, mecanismul de evaluare. În ceea ce privește acest mecanism, Parlamentul va avea un rol de supraveghere și va putea să solicite comisiei să prezinte informații și răspuns la întrebări care ar putea să existe la nivelul Parlamentului și va fi informat pe durata întregului proces și va avea acces la toate documentele relevante, cum ar fi programele de evaluare, analizele de risc Frontex, răspunsul statelor membre la chestionare, rapoartele de evaluare, rapoartele de follow-up și recomandări. Aceasta este o realizare foarte mare, fiindcă, după cum știți, în trecut nu primeam nici măcar rapoartele de evaluare. Mecanismul de evaluare în sine este îmbunătățit pe mai multe niveluri în urma solicitărilor Parlamentului. Există abordare europeană și sunt implicate instituțiile și noua abordare interguvernamentală. Crește transparența, Consiliul și Parlamentul trebuie să fie informate cu privire la rezultatele vizitelor de evaluare și orice alte rezultate. Există măsuri concrete de follow-up cu planuri de acțiune de monitorizare și calendar pentru implementarea lor prevede explicit posibilitatea de a stabili dacă sunt efectuate controle ilegale la frontierele interne, posibilitatea de a face vizite absolut inopinate la frontierele interne și în cazul um, granițelor externe, uh, vizita trebuie să fie notificată doar cu 24 de ore înainte se, va, se vor utiliza mai eficient resursele, se va uh, folosi experiența existentă până acum ca bază. Eficiența va fi crescută fiindcă vor exista mici echipe de experți și comisia participă cu competențe de pline. Uh, nu vor mai exista standarde duble. Parlamentul a solicitat acest lucru în mod expres. Există un mecanism de evaluare și țările vor fi evaluate pe baza aceleași mecanism și vor avea de respectat aceleași reguli și va permite evaluarea corectă a uh, procedurilor care trebuie să fie aplicate și vor fi prevăzute um, activități uh, corective pertinente. Și după părerea mea, asta uh, contribuie și la încrederea reciprocă între statele membre. Până la urmă, asta este baza sistemului Schengen. Reintroducerea controlelor la frontieră, un, un, un drept pe care statele membre îl au conform codului Schengen, um, există în continuare și mai există o a treia posibilitate, articolul 26 din raportul Weber va fi hotărârea statului membru în cauză, dacă introduce sau nu controle, dar poate fi adoptată la propunerea Comisiei și după ce propunerea a fost aprobată de Consiliu. Eu cred că progresul înregistrat față de normele actuale Schengen este destul de mare și există și uh, libera lor care este garantată. Prin urmare, uh, Uh, Parlamentul poate accepta să nu aibă codecizie aici și să fie de acord cu acordul care a putut fi atins. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru ce au făcut uh, și cum au ajutat. Am colaborat foarte bine pe durata acestui îndelungat proces. Și ca ultim punct, aș vrea să vă atrag atenția în ceea ce privește următorii pași referitor la procedură. Consiliul a promis să consulte Parlamentul, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut în tratat exact ce spuneați dumneavoastră înainte să-mi dați cuvântul. Dar, evident, documentul pe care Consiliul va trimite spre consultare la Parlament este rezultatul negocierilor pe care le-am dus. Și pentru a ajunge cu pachetul în plenară, trebuie să desfășurăm o procedură de consultare. În calitate de raportor, recomandarea mea este să dăm o, un aviz favorabil documentului fără să propunem amendamente. Aș vrea să solicit sprijinul comisiei pentru că lucrurile se meargă foarte repede. În următoarele zile o să vin cu o nouă propunere de text, recomand aprobarea textului și apoi va trebui să votăm, posibil săptămâna viitoare în libe, astfel încât pachetul să poată ajunge foarte repede în plenară. Mulțumesc! Thank you very... Mulțumesc pentru prezentare și pentru eforturile dumneavoastră și ale doamnei Weber în ultimii ani, pentru răbdarea și tenacitatea de care ați dat dovadă și pentru rezultatele pe care ni le-ați prezentat. Propuneți, uh, practic, o, un acord în primă lectură. Două persoane au solicitat intervenția, domnul Enciu și doamna Danuca. Cine mai vrea să intervină? Dacă nu încheiem lista, domnul Enciu. Și aș vrea încă o dată să vă reamintesc, chiar dacă uh, avem toată după masă, să fim cât mai conciși posibil. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să uh, mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în uh, aceste negocieri pentru buna cooperare pe care au dovedit-o și în special uh, colegului Carlos și a colegei, și colegei Renate, raportorii noștri care au dat dovadă de mult tact și multă răbdare în timpul acestor negocieri cu Consiliul pe parcursul a patru ani de zile, cel puțin raportul lui Carlos, cam atât a durat. Ă, ce doresc să spun este că, așa cum se știe, nu, este un, ă, un, nu reprezintă un acord perfect, însă este o evoluție majoră față de ce a fost până acum, pentru că Spațiul Schengen uh, a fost gestionat la nivel interguvernamental uh, până în prezent, iar acum, prin implicarea Comisiei și a Parlamentului European, acest uh, mecanism a devenit unul european. Eu cred că Comisia va avea un rol <clears throat> central, așa cum a spus și Carlos, în planurile de evaluare anuale și multianuale, Uh, în realizarea vizetelor pe, uh, de evaluare <clears throat> și de asemenea în uh, întocmirea raportului de evaluare și a măsurilor eventuale de follow-up. Um, eu cred că schimbarea modalității în care evaluarea Schengen se va face va fi un lucru benefic pentru întărirea spațiului de libertate pentru toți cetățenii europeni. În privința um, mecanismelor de introducere a controlului la frontiere și aici este un lucru important pentru că nu se vor mai întâmpla evenimente așa cum s-au întâmplat în 2011 când statele membre de la sine putere au închis uh, granițele interne. Ceea ce vreau să spun este că este un acord bun pentru spațiul Schengen și sper că fi, să fie adoptat acest raport uh, fără probleme atât în Comisia Libe cât și în plen uh, la viitoarea sesiune plenară. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Danuka. Mulțumesc, doamna Danuka. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că întâi de toate vreau și eu să mulțumesc și să apreciez uh, activitatea lui uh, domnului Coelho și a doamnei Weber, care uh, au lucrat uh, foarte intens și cu care ne-am întâlnit de multe ori ca să discutăm propunerile și să încercăm să introducem această abordare europeană pentru statele membre. Am spus și ieri pe durata trialogului și vreau să repet în detaliu acum cel puțin la uh, nivelul membrilor libe din grupul nostru, nu putem fi de acord cu nici unul dintre rapoarte, cu niciuna dintre versiuni. O să hotărâm săptămâna viitoare la nivelul grupului, dar cred că aceasta va fi poziția noastră, care e destul de fermă. Inițial doream o abordare europeană pentru uh, amendamentele aduse la codul frontierelor și la stabilirea mecanismului de evaluare. În ceea ce privește amendamentele la codul frontierelor și raportul aferent, într-adevăr există niște clauze de salvgardare procedurale acum în text, dar tot suntem de părere că aceste modificări nu pot fi doar de ordin cosmetic, pentru că situația din anumite state membre din ultimul ani a demonstrat, așa cum ne-a spus și domnul Enciu că e nevoie de o abordare la nivelul Uniunii. Din păcate, Comisia nu a reușit să susțină ideea acestei abordări europene în mod corespunzător, dar, după părerea noastră, Parlamentul a trebuie să acționeze în acest sens și ăsta este motivul pentru care nu ne putem declara mulțumiți cu textul de aici. Nu pot să fiu de acord, prin urmare, cu acest compromis. În ceea ce privește raportul Coelho, considerăm că modificarea temeiului juridic nu a fost soluția potrivită și articolul 77 ar fi mult mai potrivit ca temei juridic. Din păcate, serviciul juridic al Parlamentului a renunțat în cele din urmă și iată că acum ne regăsim în situația în care ne găsim. Cea mai mare preocupare pentru noi este menționarea imigrației ilegale eu aș vrea să vorbim despre fluxuri migratorii. Cuvântul termenului legal să nici măcar nu se regăsească în text. Da, asta e compromisul final la care s-a ajuns, înțeleg, dar e unul dintre principalele motive pentru care nu putem fi de acord cu această propunere de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Moshammer, din partea Comisiei, vreți să interveniți scurt? Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte repede sunt de acord cu cele spuse de doamna comisar Malmström ieri în comisia. Este la fel de mulțumită ca dumneavoastră și noi am fi vrut să mergem mai departe, dar dacă ne gândim la situația de acum un an, înțelegem că negocierile au fost dificile, au fost tensiuni între Parlament și Consiliu și cred că anul trecut am reușit cu toții să depășim aceste divergențe și acum avem două uh, texte legislative în discuție unde lucrurile s-au îmbunătățit, mecanismul a fost îmbunătățit și avem, cum ne-a spus domnul Coelio, o serie de îmbunătățiri. Un mecanism european pentru evaluările Schengen și pentru reintroducerile, reintroducerea controlelor la frontiere în caz de probleme grave. Deci cred că s-a înregistrat cu adevărat un pas înainte președinte, și ca parte a celor două propuneri legislative, vreau să vă spun că noi în comisie vom continua cu uh, raportul bianual în ceea ce privește funcționarea spațiului Schengen. Al treilea raport va fi prezentat în curând și pe baza acestui raport sper că toate instituțiile să poată avea o dezbatere politică și să, dea, um, să stimuleze încrederea reciprocă de care avem nevoie în acest domeniu. Mulțumesc, asta ne face să ajungem la finele acestei dezbateri. Domnule Coelho, vreți să reluați cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru cooperare și pentru sprijin și să vă spun că înțeleg de ce doamna Noche nu este mulțumită cu rezultatul. Aș fi preferat codecizie aici și nu-mi place ce am acceptat ieri ca text. Dar așa stau lucrurile cu soluțiile de genul acesta. Întotdeauna vor fi părți care nu ne plac. În ceea ce privește imigrația ilegală, am respectat întru totul ideile pe care le-am stabilit în comisia noastră să nu permitem uh, legătura dintre illegal și person, ilegal și persoană. Deci nicăieri nu se spune că există migranți ilegali sau persoane ilegale, dar expresia illegal immigration se regăsește în tratate și e foarte dificil pentru Parlament să susțină că n-ar trebui să folosim așa ceva, fiindcă atunci în Consiliu se va spune Bun, dar atunci să ștergem această sintagmă din tratate, în primul rând. În orice caz, am obținut extinderea domeniului de aplicare. Consiliul a acceptat să nu introducă doar um, illegal immigration ca în tratat, ci să introducă toate celelalte părți din mandatul Frontex solicitate de Parlament. Deci, totuși, lucrurile s-au îmbunătățit. Înțeleg care este poziția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru cooperare, care a fost una foarte bună și foarte consistentă pe durata întregului proces, dar vă rog din suflet să vă gândiți ce e mai bine. Să păstrăm modelul interguvernamental de evaluare care există în prezent și care știm că nu funcționează sau să alegem abordarea pro-europeană pe care am elaborat-o și aprobat-o la nivelul Parlamentului și Consiliului. Și, sincer, dacă e să punem ambele abordări eh, pe picior de egalitate, trebuie să vedem că există probleme și greșeli, e adevărat, în nou sistem, dar e mult mai bun decât eh, vechiul sistem. Mulțumesc! În curând o să vă trimitem un e-mail, astăzi sau mâine, cu textul acordului, acordului și recomandarea domnului Coelho. Termenul limită de depunere a amendamentelor deocamdată nu e stabilit, îl stabilim marța viitoare la prânz și votul va avea loc cât mai repede posibil după, probabil pe 6 sau 10 iunie, care, dacă nu mă înșel, e la Strasburg. Și cu asta cred că am ajuns la finele ordinii de zi. Dacă nu mai este cineva care vrea să sugereze ceva la diverse, vă mulțumesc!